15 luni după amiază, dar a trecut deja de orele 15, așa că vă urez bun venit tuturor, trebuie să ne punem pe treabă. Astăzi avem o audiere organizată în comun de comisia noastră și de comisia pentru mediu. Competențele noastre sunt legate, chiar dacă suntem două comisii uh, independente. Comisia noastră, Agri și Comisia Envi, au a avut ideea organizării acestei audieri, dar nu pot să încep uh, oficial uh, reuniunea de astăzi pentru că aștept sosirea uh, președintei Comisiei Envi. Dar e adevărat că, pe de altă parte, nu trebuie să se grăbească ca să uh, asiste la prima parte, pentru că dumneavoastră prezidează a doua parte. Avem interpretare în 20 de limbi, deci cu excepția cehei, maltezei, slovacii și irlandezei. Urez bun venit tuturor participanților la această audiere publică, care este consacrată uh, etichetării pentru indicarea originii a produselor alimentare. O audiere organizată, cum vă spuneam, în comun de două comisii. Este o audiere care va uh, aborda problema etichetării și a legislației aferente din statele membre și apoi vom discuta despre actul de punere în aplicare al Comisiei Europene în ceea ce privește indicarea uh, voluntară a originii uh, produselor alimentare. Este vorba despre regulamentul 1069 uh, care a fost adoptat recent și ne întrebăm dacă acest text um, este suficient și uh, dacă nu e nevoie de mai multă transparență. Cum am spus, uh, consumatorii deseori cer mai multă transparență despre um, originea alimentelor pe care le consumă. O vom saluta pe doamna Vălean de îndată ce va sosi. Și vreau să îl felicit și să mulțumesc domnului Caputo, care a avut ideea organizării acestei audieri. Dumnealui a sugerat să ne ocupăm de acest subiect și mulțumesc tuturor persoanelor care au venit la această audiere. Sperăm să avem o vedere de ansamblu a situației din statele membre care deja au pus în aplicare această legislație și au un sistem de uh, etichetare care indică originea și de asemenea să putem să facem o evaluare a acestei legislații asupra actorilor din întregul lanț agroalimentar și îndeopște asupra fermierilor. Avem două uh, părți în această audiere. Mai întâi, în prima parte, vom avea prezentări despre experiența din statele membre cu uh, legislația de etichetare și cea de-a doua parte uh, care se va consacra uh, regulamentului uh, de indicare facultativă a originii alimentelor și să ne întrebăm dacă această legislație este suficientă pentru a răspunde așteptărilor clienților și în același timp pentru a răspunde nevoilor actorilor din lanțul agroalimentar și mai ales nevoilor fermierilor. Eu prezidez uh, prima parte a audierii, unde vom asculta trei prezentări, după care va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar cea de-a doua parte a audierii va fi prezidată de doamna Vălian, președinta Comisiei de Mediu, unde de asemenea vom uh, putea asculta și o prezentare din partea Direcției Generale Sănătate de la Comisia Europeană. Rog pe toți invitații să-și uh, respecte timpul de vorbire alocat, 10 minute maxim. Începem cu, cum vă spuneam, această primă parte pe care am numit-o uh, experiențe cu punerea în aplicare a schemelor naționale, motivații și impact uh, um, evaluat. Primul nostru invitat este domnul Roberto Moncalvo, președinte al um, agricultorilor italieni, uh, sindicatul Coldiretti, și ne va vorbi despre experiența din Italia. Apoi va urma domnul Sebastian Hielm, care este director pentru siguranța alimentelor la Ministerul uh, Finlandez al Agriculturii și al uh, Silviculturii, care ne va vorbi despre experiența finlandeză și în sfârșit vom termina cu reprezentanța BEUC, Organizația Europeană a Consumatorilor, doamna Camille Perrin, care va vorbi despre experiența din Franța. Încă o dată îi rog pe toți invitații să-și respecte timpul de vorbire și începem cu domnul Moncalvo. 10 minute, nu mai mult. Si, buongiorno. Bună ziua. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Cine este Coldireti? Coldireti, pe care eu o prezidez acum, sunt fermier, mă numesc Roberto Moncal, am 37 de ani. Coldireti are 1,6 milioane de membri în Italia și este cea mai mare asociație uh, de profil din Italia și noi colaborăm cu o serie de organizații pe care Coldiretti le promovează și care se ocupă de principalele teme uh, legate de agricultură și de hrană din țara noastră. Puteți să le vedeți pe primul slide. Fundația Campania Amica este o fundație uh, care se uh, um, adresează mai um, unui număr de 15.000 de fermieri și care gestionează 1.200 de piețe peste tot în Italia și 20.000 de ferme sunt implicate. Apoi, observatorul agromafie, care este în strânsă legătură cu procurorii și cu poliția astfel încât să se pună la punct noi, legisla, noi reglementări legislative ca să se lupte împotriva acțiunilor mafiei în domeniul agroalimentar. Credi Agri este un consorțiu care permite garantarea investițiilor întreprinderilor agricole din Italia, garanțind valoare totală de 4 miliarde de euro. Și, în sfârșit, filiera Italia este o asociație în care agricultura, industria și principalele sectoare industriale din uh, țară se întâlnesc cu Coldiretti ca să discute despre toate aceste subiecte, deci inclusiv uh, etichetele și apărarea intereselor sectorului agroalimentar italian. De ce este important să avem mai multă transparență și mai multe informații pentru consumatori? Vreau să raportez aici datele de la Ministerul Agriculturii din Italia, care, cu sondaje oficiale, a demonstrat ceea ce Coldiretti spunea de foarte mulți ani, 96% dintre cetățenii italieni vor să știe uh, care este originea hranei și vor ca aceasta să figureze în mod obligatoriu pe etichetă. De asemenea, 80% dintre cetățenii italieni consideră că este important să cumpere hrană care a fost fabricată în Italia sau fabricată cu uh, ingrediente de origine italiană. Acest subiect este atât de sensibil încât uh, chiar și în primele două luni din anul 2018, deci după publicarea actului de putere în aplicare al regulamentului 1169, după numai două luni, s-a uh, lansat o petiție în ce privește menționarea obligatorie uh, pe etichetă a uh, originii, am strâns 200.000 de semnături. Care este valoarea adăugată? Și în primul rând, să se răspundă nevoii de transparență a cetățenilor și, în al doilea rând, să ne permită să obținem recunoaștere pentru munca fermierilor și pentru eforturile de a avea producție sustenabilă și de calitate. Și, de asemenea, ne permite să uh, Uh, uh, lucrăm ca să luptăm împotriva așa numitului fenomen sounding, care nu este, bineînțeles, doar un fenomen care afectează Italia, ci și alte țări care au tradiție agroalimentară, uh, tradiții care sunt copiate de țările terțe. Ce am făcut concret în Italia? Prima experiență după publicarea decretului național, care de un an de zile, de fapt, se aplică, este cu privire la uh, lapte și produsele pe bază de lapte. Decretul italian prevede definiția și indica, o indicație origi, um, obligatorie a țării de origine a laptelui și de asemenea a produsului pe bază de lapte, că e vorba despre uh, brânză sau iaurt. Cu aceeași uh, Uh, schemă sau, mă rog, o schemă uh, similară ca cea aplicată filierei laptelui și a brânzeturilor, am obținut la cererea Codirecti să se uh, promulge decrete pentru um, indicarea obligatorie a um, originii pentru cerealele folosite pentru paste, pentru orez și pentru produsele pe bază de roșii. Puteți să vedeți câteva exemple de etichete care acum în Italia uh, le puteți găsi uh, pe produsele comercializate de mai bine de un an. Deci deja putem să ne gândim care sunt efectele pozitive a menționării uh, originii pe eticheta produselor din lapte uh, um, sau pe lapte. Datele oficiale cu privire la prețul laptelui la uh, uh consum arată că acest preț de fapt nu s-a modificat. Într-un an de zile a crescut cu 0,6 uh, eurocentime. Dar ce uh, s-a modificat este prețul uh, plătit crescătorilor de vaci de lapte în Italia. În ultimele 18 luni, Prețul plătit producătorilor italieni de lapte a crescut cu 25%, ceea ce ne face să afirmăm că am răspuns așteptărilor consumatorilor care doreau să vadă uh, care este originea laptelui, de exemplu, pe pachetele de brânză. Nu am agravat uh, niciun fel uh, situația cu prețul plătit de consumator, pentru că prețul acesta a rămas practic neschimbat Însă am redistribuit altfel valoarea câștigată pe parcursul întregii uh, uh, filiere și am permis agricultorilor să primească cu 25% mai mult într-o perioadă de 18 luni. Cum vă spuneam, această experiență în sectorul latelui a fost uh, recentă și abia au trecut șase luni cu punerea în aplicare pentru um, paste, um, orez și produsele pe bază de roșii. Deci monitorizăm uh, zi de zi ca să putem să vedem în viitorul apropiat care au fost uh, efectele. Însă există alte șapte state europene care au experiențe asemănătoare cu cele din Italia, care au adoptat deja decrete naționale pentru um, menționarea obligatorie pe etichetă a originii. Deci, după părerea noastră, uh, principala dificultate constă în lipsa armonizării legislației din Europa în acest domeniu. Lipsa acestor reguli armonizate în Europa nu ne permite să răspundem uh, cererii cetățenilor, adică menționarea obligatorie a originii pe etichetă și nu răspunde nici măcar la ceea ce a cerut Parlamentul European, uh, um, a cerut de mai multe ori și a declarat de mai multe ori. În numai puțin de trei rezoluții din ultima legislatură, Parlamentul European, dumneavoastră, doamnelor și domnilor deputați, ați cerut cu mare majoritate să se menționeze uh, originea pe etichetă și această menționare să fie obligatorie. Dacă uh, încercăm să vedem ce s-a întâmplat cu adoptarea regulamentului de punere în aplicare în primele luni ale anului 2018, constatăm că acest regulament de punere în aplicare, de fapt, nu răspunde nici cetățenilor care sunt consumatori și care vor uh, ca pe etichete să apară în mod obligatoriu um, originea ingredientelor și nu răspunde nici numeroasele solicitări pe care le-a făcut Parlamentul European și continuă, de fapt, să permită să se facă o confuzie în multe situații între originea ingredientelor și um, um, menționarea originii care contează pentru formalitățile vamale. Deci este în continuare o abordare pe bază facultativă și nu una obligatorie, cea a menționării originii pe etichetă. Iar în ce privește derogările cu privire la indicațiile geografice și pentru mărcile comerciale, această derogare răutățește, de fapt, uh, potențialul uh, uh, acestui regulament de putere în aplicare. Și noi credem că acest act depășește ceea ce prevedea articolul 26.1 de regulamentul 1169. Mm, nu vreau să-mi depășesc timpul alocat, așa încât am să închei spunând că acest regulament până în aplicare nu funcționează și credem că a venit vremea să se abordeze și pe plan politic, nu știu dacă în timpul acestei legislaturi sau în următoarea, Uh, modificării regulamentului de bază 1169 pentru că odată pentru totdeauna să avem pentru toate filierele o menționare obligatorie a originii ingredientelor primare în orice aliment și să existe reguli uh, egale în toată Europa, astfel încât să putem să profităm de toate experiențele naționale care au apărut în ultimele luni, începând cu Italia. Mulțumesc! Dziękuję. Proszę w tej chwili pana Sebastiana Jelma o zabranie głosu. Bardzo proszę. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să fiu prezent aici, să mă întâlnesc cu membrii ai Parlamentului și alte persoane interesante de un subiect atât de interesant. Nu e prea des să ajungem la Parlament, noi reprezentanți ai uh, Parlamentului. De obicei vorbim cu Comisia, poate soluția ar fi să vorbim la Parlament mai des. Haideți să vedem care sunt problemele cu această etichetare cu privire la țara de origine. Vorbim astăzi, sau vă voi vorbi astăzi, despre un decret pe care l-am emis pe, despre anumite alimente, pe etichetarea acestora. Voi uh, povesti și despre altul, despre care am notificat Comisia și celelalte state membre, însă nu s-a bucurat de acord, a fost criticat de un stat membru și până la urmă a primit aviz negativ în februarie. Dar uh, voi prezenta pas cu pas pentru că noi vom continua acest efort. Așadar, legislație în vigoare deja e din 2017, din primăvara, care obligă producătorii de alimente din Finlanda să eticheteze anumite alimente cu privire la originea lor, să menționeze uh, ingredientele principale și mă refer la alimente unde este folosită fie carnea drept uh, ingredient și nu avem niciun plafon la carne. Dacă conține carne, trebuie indicată țara de origine. Și asta se poate face în diferite feluri. Fie E dacă e dintr-o anumită țară, atunci e simplu, sau dacă e din mai multe state membre, se poate menționa că e din UE sau non-UE sau o combinație. Celălalt grup de alimente se referă la alimente la care a fost folosit lapte, la produse lactate. Aici nu intră toate produsele, dar principalele sau majoritatea produselor lactate și aici aceleași reguli cu privire la indicarea țării de origine. În ceea ce privește textul în sine, legea care a intrat în vigoare în iunie anul trecut, e de fapt un experiment care va dura 2 ani, acest decret are un scop limitat. Vorbește doar de produse preambalate, produse în Finlanda uh, și gândite pentru piața finlandeză. Ei sunt uh, dezavantajați așadar, producătorii finlandezi, pentru că trebuie să menționeze țara de origine pentru aceste produse cu carne și lapte pe când companiile străine care își vând produsele în Finlanda nu sunt obligate de același text. Evident, nu am putea avea o astfel de regulă să obligăm străinii uh, cu privire la piața finlandeză. Totuși credem că e o lege bună și consumatorii par uh, încântați și producătorii principali au spus și ei că e util și uh, benefic pentru economia noastră. Avem un uh, simbol pentru țara de origine, acel uh, steag pe care îl vedeți în dreapta sus. Și pentru a putea folosi această marcă, producătorii de hrană, de alimente, trebuie să garanteze că produsele sunt 100% finlandeze sau în, în proporție de 75% în cazul altora. Și atunci, dacă folosesc această etichetă, nu trebuie să mai indice originea. Pentru că spune de fapt același lucru și între timp consumatorii cunosc acest lucru. Dar dacă aleg să nu folosească acest steag, atunci trebuie să indice țara de origine. Nu am uh, toate informațiile detaliate cum le-a avut colegul din Italia, însă știm că sistemul a fost adoptat de consumatori și companii, însă nu avem o evaluare de impact. Vom face una la sfârșitul acestui an ca parte a acestui text am promis să facem și o astfel de evaluare și să trimitem Comisiei și statelor membre până la începutul anului viitor rezultatele acestui experiment. Și acum ajung la al doilea exemplu. Un proiect de text de lege, indicarea țării de origine pentru producătorii de um, hrană pentru catering. Aici spunem că și dacă mâncarea este oferită în porții, drept, uh, deci cantine, spitale sau restaurante, dacă se folosește pește sau carne, să nu vorbim de toate produsele care conțin uh, carne și pește, dar dacă e o, porți, o porție cu uh, carne sau pește, trebuie indicat în forma scrisă pentru a nu tenta furnizorul de carne să inducă în eroare consumatorii cu informații greșite. Din păcate aici, Comisia a dat un aviz negativ în februarie. Au avut multe motive. Noi am luat notă de problemele pe care le-au menționat și vom uh, emite zilele următoare sau luna următoare un text nou și va fi din nou vorba de un experiment pe 2 ani. Comisia nu s-a bucurat de faptul că uh, legea nu avea o limită în timp și vom încerca să spunem mai exact ce tipuri de carne sunt incluse aici. Inițial am spus că ar fi vorba de toate tipurile de carnuri și toate tipurile de pește, dar se pare că trebuie să detaliem textul. Una din principalele îngrijorări ale comisiei fusese faptul că nu ne-am uitat suficient de atent la faptul dacă consumatorii consideră că țara de origine e un aspect legat de calitate. Noi am considerat că interesează bunăstarea animalelor și siguranța alimentară. Așa am considerat că pentru consumatorii finlandezi contează condițiile în care animalele sunt crescute în Finlanda, dacă ar fi produse mai bune. Comisia n-a fost de acord a considerat că există legislație europeană în vigoare și că orice hrană, orice alimente vândute în UE sunt sigure prin definiție. Așadar, să nu folosim acest argument pe viitor. Acum insistăm doar pe argumentul calității. Eu consider în continuare textul ca fiind unul bun. Restaurantele sunt unul din locurile unde de multe ori uh, clienții sunt păcăliți și hrana nu vine din locurile pe care le credem noi că ar veni. Noi găsim multe cazuri în care alimente de proveniență diferită sunt vândute uh, la scară largă, dar nu la consumatorul final, deci în restaurante și uh, cantine și așa mai departe. În ceea ce ne privește, fiind o țară nordică, avem o poziție, suntem foarte interesați de transparență, considerăm că trebuie acordat, oferite toate informațiile existente consumatorului, iar țara de origine este una din acele indicații pe care legiuitorul poate cere producătorul să știe de unde vin ingredientele și de vreme ce are oricum acea informație, mi s-ar părea ciudat să nu și dea mai departe. Știm că consumatorii doresc să cunoască această informație. Și aș dori să mai spun că, sigur, situația nu e numai în alb și negru. Consumatorii nu cumpără întotdeauna produse din țara lor. S-ar putea să intereseze și produsele străine. Poate și din uh, probleme de situația animalelor. Deci nu e o discuție pe un singur sens, doar cred că ei trebuie să, au acest drept să știe și ar trebui să aibă acces la aceste informații. Înaintea acestor uh, proiecte am studiat părerea consumatorilor și în 2015 am avut un studiu detaliat și am văzut că 91% din consumatori ne-au spus clar că interesează originea al alimentelor 80-90% nu le mai iau pe rând. Dar uh, aș dori să vă atrag atenția asupra studiului recent din mai anul curent, unde 82% din consumatori ne-au spus că sunt mulțumiți de acest uh, proiect de lege inițiat anul trecut. Iar ultima planșă, textul care a fost respins de comisie, și ultima cifră, 82% dintre consumatori consideră că e important important să știe și în uh, restaurante să vadă înscris țara de origine. De aceea am dorit să le oferim această informație. Îmi cer scuze că am depășit timpul și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do trzeciej prezentacji. Trecem acum la cea de-a treia prezentare. Doamna Pera, aveți cuvântul 10 minute, vă rog. Merci, monsieur le président, et bonjour à tous. Je vais parler en français. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc franceză, fiindcă e vorba despre experiența Franței după o anchetă privind uh, experiența Franței. Uh, vreau să vă spun câteva cuvinte despre BUC, um, Biroul Consumatorilor European. Reprezentăm 43 de asociații naționale de consumatori independente, iar misiunea noastră este de a face glasul consumatorilor auzit uh, la nivelul politicienilor europeni în domenii variate, printre care și uh, Um, alimentele și considerăm, deci, că consumatorii au dreptul să cunoască originea alimentelor pe care le consumă. Acest subiect nu este unul nou pentru noi. Uh, în 2012 am cerut un studiu în patru țări europene, printre care Austria, Franța, Suedia și Polonia, pentru a evalua așteptările consumatorilor în ceea ce privește etichetarea și rezultatele au fost că 90% dintre consumatori doresc să cunoască originea alimentelor pe care le cumpără, fiindcă le determină alegerea. Interesul era cel mai mare pentru carne. 80% dintre consumatori doresc să cunoască originea carnei, fiindcă este vândută ca atare sau prelucrată, apoi alte produse cum ar fi peștele, fructele și legumele eh, proaspete și mai apoi laptele și produsele lactate și aici eh, peste 80% dintre consumatori doreau să, să știe care este originea acestor produse. Apoi, un alt rezultat, consumatorii vor să cunoască țara de origine, chiar regiunea de unde provin alimentele. Eh, indicații vagi, cum ar fi Uniunea Europeană, nu mulțumeau decât 10% dintre consumatorii mm, cu care am discutat și ultimul rezultat a eh, acestui studiu, aceste, că etichetele actuale nu oferă informațiile necesare consumatorului, vor să cunoască locul unde sunt prelucrate alimentele, dar și proveniența materiilor prime. După această, pe acest studiu am eh, făcut o campanie uh, Uh, până în 2006 în ceea ce privește carnea, carnea proaspătă și prelucrată, procesată și uh, la Parlament uh, am fost bine primiți, am, am avut cu acțiunile noastre, fiindcă Parlamentul a votat două rezoluții în ceea ce privește etichetarea obligatorie a cărnii proaspete, dar și carnea ca ingredient în produsele procesate. Din păcate însă nu s-a făcut suficient la nivel european și uh, măsurile uh, naționale au uh, intrat în joc aici, printre care și Franța. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre măsura din, măsurile din Franța. Este un decret din uh, 2006, 2016 care se aplică din 2017, prin care sunt obligați uh, producătorii să um, indice originea uh, cărnii folosită în produsele pre- prelucrate dacă carnea reprezintă peste 8% în produse procesate și obligă operatorii să indice și um, originea laptelui, dar și a laptele laptelui vărsat, dar și laptele folosit în produsele uh, lactate, iaurt, unt, brânză și așa mai departe. Pentru carne este vorba despre țara de naștere, de creștere și de sacrificare și uh, dacă e vorba de multe țări, există flexibilitate, se pot indica informații mai vagi, cum ar fi UE, non-UE și așa mai departe. Pentru lapte același lucru este valabil. Țara de colectare a laptelui, de uh, prelucrare, de uh, Eh, și aici însă se prevede oarecare flexibilitate în cazul în care aceste etape se petrec în mai multe țări europene sau dacă se întâmplă și în afara Uniunii Europene, deci UE, non-UE, UE, bară, non-UE. Aceste măsuri vor fi în vigoare până la sfârșitul eh, acest, eh, această campanie se va desfășura până la sfârșitul anului. Există și o clauză de recunoaștere reciprocă care prevede că aceste măsuri nu se aplică decât operatorilor care își fabrică produsele pe teritoriul Franței. Pe noi ne interesa dacă această măsură a avut un impact pozitiv uh, în rândul consumatorilor și um, asta a evaluat, a evaluat UFC prin mai multe anchete din 2016 și apoi în 2018. În prima anchetă a fost făcută înainte de adoptarea măsurilor, se referea atunci la 244 de produse procesate care conțineau uh, carne, uh, produse semi-preparate și mai departe și s-a constatat că uh, nu putem să ne lăsăm pe mâna bunăvoinței uh, fabricanților pentru în ceea ce privește oferirea transparenței pentru consumatori cu privire la originea cărnii. Iar a doua, al doilea studiu, la începutul anului 2018, a vizat 269 de produse, dintre care 50, 53 de produse lactate, 216 produse procesate care conțin carne și um, uh, s-a dorit să se uh, reevalueze puncte de referință care fusese deja studiate în 2016. S-a constatat că în ceea ce privește menționarea originei în funcție de tipul de ingredient, uh, pentru produsele lactate, consumatorii sunt mulțumiți. 89% uh, din produsele analizate menționează o, ca origine țară, ceea ce doresc consumatorii. Apoi, Uh, în uh, ceea ce privește menționările mai vagi, acesta vizează carnea și mai ales pentru carne de porc și de pasăre și doar 3% din produsele analizate nu aveau nicio indicație de origine, dar în acest studiu nu puteam uh, să ne dăm seama dacă era vorba de infracțiune sau doar de produse care au fost fabricate în afara teritoriului Franței. Dacă analizăm mai detaliat uh, mențiunile de origine pe game de produse, mm, produse lactate și de carne, se confirmă datele de înainte. Pentru produsele de lactate, majoritatea produselor afișează originea țării, cu excepția untului și uh, brânzei. În ceea ce este produsele pe bază de carne, lucrurile sunt mai nuanțate. Jumătate din produse indică originea țării, iar cealaltă jumătate uh, indică originea ca fiind UE, non-UE, cu excepția salatelor sau sandvișurilor, unde se folosesc mai um, des, um, se folosește mai des uh, mențiunea UE, non-UE. Dacă ne uităm la evoluarea indicației um, de origine între 2016-2018 în ceea ce privește produsele, produsele pe bază de carne, Impactul măsurilor în Franța a fost uh, favorabil în ceea ce privește transparența cu privire la originea car- cărnii. E vorba aici de produse care în 2016 nu aveau nicio mențiune de origine, acum doar 7% nu conțin indicații de origine, pentru uh, celelalte uh, există o mențiune UE non UE, iar pentru 30% menționează chiar și țara de origine. Uh, Apoi, eh, pentru produsele care în 2016 indicau UE, non-UE, 26% dintre acestea au indicații mai precise în ceea ce este țara de origine și asta își doresc, bineînțeles, consumatorii. Care sunt învățămintele din eh, acest experiment? În primul rând, eh, măsurile din Franța au avut un impact pozitiv și semnificativ în ceea ce privește dorința consumatorilor de a primi mai multe informații cu privire la cu privire la originea cărnii în acest sens. Avem o sporire a transparenței de 25% pentru că produsele care în 2016 nu aveau nicio indicație de origine sau uh, indicau o origine vagă UE, non-UE, acum uh, arată și care este țara de origine. Interesant în această anchetă este că s-a încercat să se compare uh, practicile între um, diverse mărci și concurențe și concurență pentru uh, a vedea dacă este, există diferențe, dar de fapt nu. Politica în general favorizează transparența. Nu se poate spune că pentru anumite produse nu se poate indica originea. E vorba doar de bunăvoință. Și, nu în ultimul rând, am aflat că inf- informațiile cu privire la origine sunt oferite mai vizibil în momentul în care se pot folosi acest lucru cu, un scop de marketing. Deci, pentru o treime din uh, produse care uh, aveau scris undeva mic pe spatele produsului uh, UE non-UE, pe eticheta din față scria, să zicem, uh, pentru produsele care au fabricate în Franța, fabricate în Franța cu litere mari ca strategie de marketing, pentru că voia să se arate că o parte a producției s-a a avut loc în Franța. Care sunt recomandațiile BUC? Noi, în continuare, spunem că consumatorii europeni doresc să cunoască originea alimentelor pe care le consumă și mai ales a cărnii și a laptelui, fie că sunt vândute ca atare sau folosite în produse procesate, dispozițiile prevăzute în articolul 26 alineatul 3, despre care se va discuta mai târziu, nu sunt suficiente și nu ne nu ne permit să răspundem uh, așteptărilor consumatorilor, fiindcă uh, în momentul în care producătorii decid uh, în mod voluntar nu este suficient, noi sperăm să se discute din nou la nivel european acest aspect și sperăm uh, că rapoartele care vor uh, fi înaintate de statele membre care au făcut aceste experimente vor uh, permite să discutăm din nou această chestiune pe baza unor fapte concrete și a unor cifre concrete. Mulțumesc, vă um, răspund cu mare plăcere întrebărilor dacă există. Mulțumesc uh, foarte mult experților noștri pentru prezentările lor foarte interesante. Bineînțeles, o să vă solicităm mai multe informații prin uh, întrebările care vor fi adresate și dacă vrem să, să primim mai multe informații. Domnul De Castro, în primul rând. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri din această după amiază. Au fost niște prezentări deosebit de interesante. Aș dori să spun că după diferitele experiențe pe care le-am avut în Europa, sunt de fapt opt țări care deja au adoptat norme naționale în ce privește indicarea originii pe etichetă. Dragi colegi, cred că este nevoie de a revizui legislația de bază europeană. Vreau să amintesc astăzi tuturor colegilor, colegul Tarabela a plecat, dar de fapt el este cel care a făcut uh, proiectul de aviz în fosta legislatură despre regulamentul de bază privind etichetele. Deci a venit momentul să avem uh, um, legislație obligatorie pentru toate um, alimentele, astfel încât să se indice originea ingredientelor principale. Mă întreb dacă acest act de punere în aplicare uh, pe care comisarul l-a prezentat în urmă cu câteva săptămâni, chiar dacă recun- recunosc că s-au făcut câțiva pași importanți în, dire- în direcția cea bună, și anume că este nevoie de o indicare obligatorie a originii pe etichetă, uh, rămâne facultativă, dar este recomandabilă. Însă, nu este suficient pentru a revizui um, um, legislația de bază. Prin urmare, în următoarea legislatură a trebui să facem, așa cum ne-au spus nu doar consumatorii din multe țări europene, ci așa cum au spus și deputații de mai multe ori. Deci, cum spuneam, în următoarea legislatură Trebuie să ne fixăm acest obiectiv și să îl transmitem Comisiei de a revizui legislația de bază. Mulțumesc, doamna Aghi. Gracias, presidente. Quiero agradecer. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc, domnule președinte, uh, persoanelor care ne-au prezentat diferitele uh, experiențe Mie mi-a atras atenția un aspect. Da, indicarea originii pe etichetă are un rost, sunt informații comunicate consumatorilor, dar dacă acest lucru presupune, așa cum spunea domnul Moncalvo, dacă acest uh, lucru va avea și o influență pozitivă asupra producătorilor este cu atât mai important pentru că a spus că a existat o creștere cu 25% a veniturilor producătorilor de lapte și în același timp nu a crescut prețul la vânzarea cu amănuntul al produsului. Deci dacă crescătorii de animale au câștigat mai mult și consumatorii au plătit același preț, uh, din acest unghi, da, este o regulă interesantă și relevantă. Și acest lucru mi s-a părut cel mai interesant. Eu sunt pentru, dar mă îngrijorează un lucru. Doamna care a vorbit despre cazul din Franța m-a făcut să mă întreb cum trebuie să se implice uh, toți actorii în acest proces. Da, e bine să răspunzi cererii consumatorilor, e bine să ai mai multă transparență, fără nicio îndoială, însă originea nu indică și modelul uh, de producție, dacă s-a respectat, nu știu, bunăstarea animalelor sau acest gen de criteriu. Uh, deci, pe mine mă îngrijorează faptul că poți să ai uh, o măsură cu dublu tăiș poate să fie interesant și, așa cum spunea și Paolo, probabil că va fi nevoie de o schimbare a legislației în următorul mandat al Parlamentului, dar mă întreb și care este nivelul de protecționism în această legislație și vreau să știu cum putem să evităm măsurile protecționiste. Mulțumesc! Oui, merci. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la ce a spus Paolo și ce a spus și Clara Aguilera Mulțumesc celor trei intervenienți. Um, cele trei prezentări ne arată că este necesar să facem această revizuire a legislației și noi la Parlament suntem convinși de acest lucru pentru că l-am cerut de mai multe ori. Și dacă Comisia poate să răspundă întrebărilor noastre, aș vrea să știu dacă între timp s-a făcut o evaluare a experiențelor naționale, dacă Comisia a făcut în așa fel încât să știe care sunt consecințele din diferitele state membre care au deja legislație națională în acest sens și îndeopștea celor trei țări uh, despre care am ascultat o prezentare astăzi aici. Iar în ceea ce privește indicarea originii, cred că este necesară, dar nu suficientă, așa cum spunea și uh, Clara. Ar trebui să ne gândim uh, la faptul că consumatorii nu vor doar să știe care este originea ingredientelor, ci vor să știe și cum a fost produs alimentul respectiv. Aș vrea să știu dacă exista, de exemplu, un cost suplimentar pentru furnizorii din lanțul agroalimentar și etichetele au avut uh, o consecință importantă pentru cei care trebuiau să um, producă alimente cu ingrediente de mai multe surse? Și nu credeți că aceste etichete ar putea să aibă și o influență poate nedorită asupra schimburilor pe piața internă? Și ce facem cu schimburile comerciale cu țările terțe? Deci aș vrea să am mai multe precizări în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la ce a spus Paolo de Castro. Poate că ar fi bine să ne gândim la reguli europene mai precise în ceea ce privește indicarea originii produselor și să ne gândim și la piața unică uh, din Europa. Am două întrebări. Este clar și știm acest lucru că consumatorul atunci când îl întrebăm ce vrea sau ce nu vrea? Nu ne spune tot timpul adevărul. Uneori uh, minte un pic. Există studii, dar consumatorii au întrebat se uh, controlează ce apare pe cutiile de lapte. Deci atunci când tu ai lua de pe raft uh, un produs lactat, uh, să zicem uh, o, o sticlă cu iaurt, te-ai uitat de unde vine laptele, da sau nu? Și să vedeți că răspunsurile sunt destul de diferite și întrebări despre control, pentru că tot acest sistem nu poate să funcționeze decât dacă este bine controlat. Deci vreau să știm diferitele țări care este sistemul de control, dacă există un asemenea sistem și cum funcționează el. Ähm, Mulțumesc pentru prezentare. Eu am mai multe întrebări. Finlanda. Ce părere au avut uh, gastronomii și clienții cu privire la etichetarea respectivă? Italia. Ați spus că prețul la lapte a crescut cu 25%, dar nu și prețul la consumator. Deci înțeleg că nici n-a scăzut la vremea respectivă când au scăzut prețurile la lapte. Și ce părere aveți? Pentru că din câte știu, doar 6% din laptele mult ajunge ca lapte proaspăt în magazin. E o comparație care are o problemă, cred. Și o ultimă întrebare. Dacă luăm un porc cu peste 90% hrană din statele uh, alimentat din, cu soia din uh, Statele Unite și Brazilia. E un porc uh, european sau? Domnul Agnew, Mulțumesc, domnule președinte. Este o revoluție în ceea ce privește ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Vorbim de mai multe etichete pentru hrană și să ne gândim de unde vin ingredientele uh, cu care a fost făcut uh, alimentul respectiv. Străim într-o lume europeană și mâncăm mâncare europeană. De ce să ne mai pese de unde vin ingredientele? Pentru că la un moment dat țările vor dispare. Vom avea doar Uniunea Europeană și uh, aleșii sunt cei care se află aici. Și noi vorbim cu fermierii. Fermierii ne spun trebuie să ne ajutați, trebuie să ne ajutați. Uitați-vă la toată hrana asta importată și noi nu avem venituri suficiente. Dacă nu am mai importa, am obține prețuri mai mari pentru produsele noastre și am câștigat mai bine. Și acum veniți să, uh, an la rândul, să ne spuneți de ce trebuie să ne simțim europeni și să mâncăm hrană europeană. Noi întotdeauna am avut această grijă în Regatul Unit și noi întotdeauna am vrut să spunem acest produs este bun pentru că este britanic, dar nu aveam voie și atunci ar trebui să încurajăm pe producători să respecte anumite standarde și am încurajat supermarketurile să cumpere hrană care să răspundă la acele standarde și de fapt mai ales producătorii britanici erau cei care respectau standardele respective, așa am ocolit noi legislația ca să putem să promovăm calitatea britanică. Există cei care cumpără cei mai ieftini. Întotdeauna doar prețul interesează, dar sunt cei care vor să fie patrioți, dacă pot, și uh, preferă să plătească câteva peni în plus ca să-și ajute fermierii dar nu întotdeauna este așa. Și apoi sunt cei care cumpără din alte motive, ca de exemplu pentru că este ecologic sau uh, comerț echitabil. Deci ce se va întâmpla acum este că în sfârșit nu ne vom mai gândi la prețuri, ci la țara în care a fost produs uh, aliment. Dziękuję bardzo dzisiejszym gościom za wykłady. Ja chciałabym, ponieważ mamy krótki czas, poruszyć tylko sprawę, która głośnym echem... Aș dori să vă adresez uh, o întrebare. În uh, Polonia, în ceea ce privește, avem niște probleme cu privire, cu privire la vânzarea de cartofi care au fost uh, spălați și pachetați în Polonia. Se spune că sunt produși în Polonia, dar este o informație greșită, fiindcă nu au fost produși în uh, Polonia, ci în Germania, să zicem. Trebuie să clarificăm lucrurile aici pentru a ne asigura că companiile care nu, nu înșală uh, consumatorii uh, ținând cont de preferințele lor. Văd că uh, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, astfel încât o să îi rog pe oaspeții noștri să răspundă întrebărilor adresate. Kolejności, jeżeli się Państwo zabierali głos. Bardzo Deci în ordinea în care ați și luat cuvântul, vă rog. Ok. Allora, proverò a ripercorrere tutte le, le domande. Am să iau întrebările pe rând. În primul rând, în ce privește evaluarea um, de către Comisia Eficacității Decretelor, în ceea ce privește Italia, decretul privind indicarea originii laptelui uh, pe toate produsele derivate, care a intrat în vigoare în aprilie 2017, în mod normal, Comisia trebuie să facă o verificare doi ani după ce un act legislativ național a intrat în vigoare. ceea ce așa prevede regulamentul 1169. Deci, în momentul de față, Comisia încă nu a aprofundat rezultatele în ceea ce privește eficacitatea decretului italian. Pe când uh, Ministerul italian și organele care se ocupă de controle își fac propriile lor uh, evaluări. Datele cu privire la creșterea prețului laptelui, atât la vânzarea cu amănuntul sau uh, angro, sunt date pe care le-am luat din analizele pe care le face ministerul. Ministerul care se ocupă de uh, um, are un organ care se ocupă de controlul prețurilor, care se numește ISMEA și care împreună cu asociația um, noastră și cu societatea Nielsen a făcut această um, uh, analiză a prețului laptelui, care, cum v-am spus, la raft nu a crescut cu mai mult de 0,7%, dar, în schimb, au, s-au mărit veniturile uh, producătorilor. Deci această cifră de 25% uh, uh, a fost binevenit pentru că a venit după un moment de criză profundă în sectorul laptelui în Italia și tocmai datorită efectelor pozitive pe care le-a avut sistemul de etichetare s-a ajuns la o îmbunătățire a veniturilor uh, producătorilor de lapte. Deși chiar și la nivel european acum există um, semne cum că prețul s-ar uh, stabiliza. Indicarea originii nu este suficientă. Originea este primul pas important pentru că este o informație neutră care permite cetățenilor să aleagă. Noi nu vrem să-i uh, stimulăm pe cetățeni să aleagă doar produsul din propriul lor stat membru. Nu aceasta este intenția, ci să dăm o informație neutră care să permită cetățenilor să aleagă în cunoștință de cauză. Mai mult ca sigur există cetățeni care vor cumpăra produse din propria lor țară, însă anchetele ne arată că nu toți fac o asemenea alegere, ca să zic, naționalistă a da o informație neutră despre origine este totuși o informație importantă. Consumatorul, consumatorii ne cer mai multe, vor întotdeauna să știe din ce în ce mai mult, vor să știe dacă se respectă bunăstarea animalelor, dacă se respectă mediul, dacă se respectă condițiile de lucru în întreprinderile agricole și indicarea originii permite cetățenilor și să uh, Uh, știe care este sistemul de reguli pe care fermierii din statul cu pricina trebuie să le respecte. Mă îngrijorează mult mai mult uh, sistemele de uh, etichetare pe bază facultativă, ca de exemplu eticheta de tip semafor folosită în toate supermarketurile englezești sau un nou sistem francez unde nu se dă o informație neutră, ci prin această folosire a sistemului semafor se uh, condiționează alegerea producătorului nu în funcție de o informație neutră, ci pe baza unei sinteze pe care cineva pretinde să o facă în locul consumatorului. Ultimul lucru despre controle și sistemul de control. Acesta este fundamental în Italia. Toate forțele de ordine care au capacitatea de a face controle în sectorul alimentar o fac, inclusiv în ce privește menționarea originii pe etichetă. Mărirea însă a sancțiunilor aplicate uh, vizează nu doar indicarea originii pe etichetă, ci orice fel de fraude în sectorul agroalimentar. Mulțumesc. Mulțumim. Următorul orbitor. Mulțumesc au fost adresate câteva întrebări interesante. Încerc să le iau pe rând. Domnului Castro, aș dori să-i spun că sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Noi în Finlanda considerăm că e important să avem reguli uniforme în întreaga Uniune Europeană și că etichetarea cu privire la țara de origine e un lucru pe care consumatorul și-l dorește și de care avem nevoie și dacă Desigur că și mai bine ar fi să obținem asta pentru toate țările europene decât aceste experimente din diferitele state membre. Doamna Garcia a mai spus un lucru interesant despre sistemele de producție. A spus că indiferent de faptul că putem ști țara de origine, nu știm sistemul de producție. Așa este. Dar eu cred că țara de origine e ușor de indicat. Știm că informația există, producătorul are informația, deci doar îi rugăm să ne -o pună la dispoziție. Despre sistemele de producție, în schimb, nu, nu avem în toate statele membre sisteme îndemână. Nu știm cum a fost produs un anumit uh, produs. Dar ar fi o sarcină administrativă să începem să cerem acest lucru. Pentru aceste reguli de bunăstare animală și pentru alte asemenea reguli, există sisteme în vigoare unde, deși nu e obligatoriu, poți obține aceste informații. Știu că Danemarca are o astfel de schemă foarte bună unde se poate vedea imediat din ce grup de bunăstare animală provine un produs, un animal. Întrebarea domnului Dorfman cu privire la sistemele de control și dacă putem controla în vreun fel această etichetare cu privire la țara de origine. Și această întrebare e foarte importantă. Eu vin din domeniul controlului alimentar. S-aș spune că regulile pe care le avem, dacă avem reguli europene, eu cred că vor fi cunoscute de către toți consumatorii și ei știu știu să vadă dacă cineva încalcă aceste reguli. Cred că autoritățile ar afla foarte repede dacă etichetarea ar lipsi și observăm acest lucru în Finlanda. Și apoi a mai fost o întrebare interesantă de la domnul în germană, dacă porcul mai e finlandez, dacă e crescut cu soia din Brazilia. Da, sigur că e finlandez sau german sau după caz. Da, sunt hrăniți cu diferite alimente, dar diferă și sistemele de producție și între țări și în aceeași țară și în acea poză pe care am arătat-o cu coada porcului, cred că Finlanda și Suedia sunt singurele țări unde porcii mai au coadă, ceea ce nu e puțin lucru. Și totuși, nu putem spune că un porc ar fi mai bun decât altul. Mulțumesc. În primul rând, ca reacție la cele spuse de domnul De Castro. Și noi am susține într totul reguli europene despre această etichetare. Ar uh, garanta același nivel pentru toți consumatorii europeni. Sperăm că va fi una dintre prioritățile viitorului Parlament. Întrebarea domnului Aguilera dacă această etichetare e o măsură protecționistă. Nu, nu este. E vorba de a le da o informație factuală despre de unde provine hrana respectivă, uh, produsul respectiv. Eu nu m-am referit în prezentarea mea la sistemele de producție. Ce am spus a fost că unii operatori folosesc această etichetare ca un uh, instrument de marketing dacă se potrivește strategiei lor. De obicei, dacă sunt produse de pe piața uh, națională. Noi ce am dorit să vedem ar fi ca operatorii să ofere aceleași informații indiferent de unde provine uh, alimentul respectiv. Și atunci consumatorii pot alege informat. Să aleagă ei dacă doresc să fie produse din țara respectivă sau dintr-o altă țară. În ceea ce privește întrebarea domnului Dorfman despre diferența între ce spun consumatorii și ce fac de fapt în supermarket, eu cred că au fost destule studii care au arătat că consumatorii doresc să aibă aceste informații despre origine, au fost studii și despre, ale comisiei, niște studii Eurobarometru, iar în cele despre originea laptelui, 83% dintre, dintre consumatori au spus că ar plăti chiar mai mult doar ca să aibă această informație. Se pare că unii consumatori ar fi dispuși să plătească pentru a avea această informație. Dacă folosim acest uh, informație, iată, cred că vorbește de la sine. E un subiect important pentru consumatori care doresc să știe de unde provin alimentele lor. Mulțumim! Bine, atunci am încheiat acest prim panel. Vă mulțumesc pentru prezentare. Am încheiat și întrebările și răspunsurile. Vă mulțumesc și trecem mai departe, următorul grup de experți. Așa cum am uh, anunțat. Acum conducerea ședinței va fi preluată de către doamna Vălean, care conduce Comisia de Mediu și rugăm experții să ia loc. Doamnă președinte, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chair Mulțumesc, domnule Sikierski mulțumesc pentru că ați condus această primă discuție și pentru că ați fost de acord să purtăm această discuție împreună. Am onoarea de a conduce această a doua parte a discuției, abordarea sectorială cu privire la țara de origine și etichetarea alimentelor. Acest subiect și indicarea țării de origine e foarte importantă și pentru Comisia de Mediu. Nu doar că ține de competențele noastre, dar e strâns legată de siguranța alimentară. Responsabilitatea față de cetățenii europeni, consumatori și sănătatea acestora e un aspect semnificativ pe care Comisia de Mediu o urmărește cu atenție, e angajată în această luptă și tratând uh, provocări precum uh, frauda în domeniul alimentar, încrederea consumatorilor și funcționarea lanțului. În plenar am adoptat uh, două rezoluții din inițiativa Comisiei de Mediu, una în 2015 și una în 2016, despre etichetarea uh, alimentelor cu carne și a uh, cărnii. Arată că Parlamentul e foarte interesat de acest subiect. În ambele situații am cerut o reglementare mai bună și am ținut cont de faptul că majoritatea consumatorilor doresc să știe mai multe despre originea și calitatea alimentelor. A doua discuție astăzi va analiza dacă regulamentul de implementare din 2018, adoptat cu mai puțin de o săptămână în urmă, va aduce în sfârșit claritate cu privire la indicarea voluntară sau obligatorie a țării de origine, dacă va oferi transparența necesară dorită de consumatori și dacă va ține cont de nevoile și aspectele speciale ale tuturor actorilor implicați în acest sector. În acest uh, efort al nostru mă bucur să vă pot prezenta cei trei experți. Doamna Dorota Koslovska, bun venit, director pe legislație și siguranță alimentară Federația Poloneză a Industriei Alimentare, domnul Dirk Jacobs, bun venit, director general adjunct de la Food and Drink Europe și domnul Paolo Cara, Paolo Cara din partea internațională Reizi. Părerile comisiei le vom auzi la final. Doamna Alexandra Copolu, șef de unitate la Digisante, va prezenta câteva informații despre acest act de implementare adoptat. Aștept cu interes să purtăm această discuție, la sfârșitul căreia va fi și timp pentru întrebări. Îi dau așadar cuvântul doamnei Kozlovska. Vă rog, 10 minute. Mulțumesc, stimată doamna președinte, domnilor și domnilor. Mulțumesc pentru această invitație și pentru posibilitatea de a discuta aici acest regulament. Este așadar vorba de, în cazul nostru, de Federația Producătorilor din Polonia, unde există o serie de subsecțiuni. Sunt produse alimente dintr-o serie întreagă de um, Uh, ingrediente și sunt produse care ajung direct la consumatorul final, vândute vânzarea cu bucata. Acest regulament de implementare al Comisiei a fost adăugat la regulamentul de bază 1169 din 2011, unde era vorba de transmiterea de informații către consumatori privire la regulile acestea pentru alimente. Principiul este că trebuie indicată aceste detalii și iată un caz concret în situația în care proveniența este alta pentru ingrediente decât pentru produsul final. Deci putem spune că textul se referă la produse din cel puțin două ingrediente, iar companiile se pot adapta la acest regulament. Într-o primă etapă trebuie să-și analizeze produsele, să analizeze proveniența uh, ingredientelor principale și e vorba de produsele la care trebuie indicată proveniența. Și avem două cazuri. De o parte, declarația de proveniență, care e deja obligatorie, conform articolului 26.2a din regulament, sau, pe de altă parte, poate fi o decizie voluntară. În etapa actuală, nu e încă vorba de Uh, declarațiile de origine controlată și așa mai departe. Urmează niște studii ale pieței și apoi comisia poate decide ulterior asupra acestor detalii. Acum, din perspectiva producătorilor, a companiilor, Asta și în ceea ce privește controlul din statele membre. Important va fi să vedem cum se va interpreta această definiție a ingredientului primar? Definiția are două părți. Depinde de cum se va interpreta. Pentru că pot exista diferențe în uh, decizia pentru care dintre ingrediente se indică originea, mai ales dacă originea e diferită de cea a produsului. Aici au fost câteva probleme. Pot exista așadar interpretări diferite încă de la început. Regulamentul va fi aplicat indiferent de cum arată informațiile pentru întregul produs. Pot fi mărci, simboluri, logo-uri, elemente grafice care să arate de unde provine ingredientul respectiv sau din ce zonă. Asta e important pentru companii. Există însă și excepții. E vorba de practicile obișnuite sau de o interpretare generală când nimic nu spune de unde provine un produs. Un aspect important pentru noi producătorii de menționat aici – la produse care au de au avut o astfel de etichetă nu arată neapărat producătorului de unde provine produsul. De exemplu, un ex, uh, în um, Polonia avem un produs foarte dorit care este gulașul, supa de gulaș din Ungaria nu contează de fapt de unde vine, pentru că de obicei oricum nu vine din Ungaria. Sau, dar important e să fie iute. Mai avem și sos olandez, care arată că e făcut, e un sos cu unt. De aceea această derogare e foarte importantă pentru noi. Dacă ne uităm acum la așteptări cu privire la acest regulament, orice regulament vine cu sine, desigur, vine cu uh, așteptări procesatorii doresc ca regulile să fie clare și să poată fi implementat, ca să poată fi aplicat ușor de către producători. Marja de interpretare trebuie să fie cât mai scăzută și sigur că producătorii doresc ca regulile să fie armonizate la nivel european în ceea ce privește originea ingredientelor primare. Adică trebuie să acopere toate statele membre. Și acest ultim element legat de armonizare este important și legat de faptul că multe țări vin cu reguli proprii acum. Aceasta va duce la incertitudine juridică pentru companii. Sunt dispoziții naționale care nu sunt foarte bine cunoscute, au cerințe diferite, iar proiectele incluse sunt oferite în toate limbile, dar nu se știe ce schimbări s-au făcut și ce s-a întâmplat. Așadar, situația juridică pare foarte neclară. De asemenea, companiilor nu le este clar cum arată recunoașterea reciprocă între țări și dacă este garantată. Mai mult decât atât, există și criterii diferite de la un set de reguli la altul, unele lanțuri sau alți operatori folosesc regulamentele locale pentru a veni cu alte reguli, chiar informale adesea. Această problemă există pe multe piețe europene. Există dispoziții naționale cu criterii diferite. Să vedem care considerăm noi că sunt uh, avantajele acestui regulament. Va fi aplicat în toate statele membre, deci e o armonizare dorită și care ne place de flexibilitate cu privire la modul în care să fie indicată originea pentru ingredientul principal. E o listă exhaustivă. De asemenea, vor putea fi folosite stocurile actuale înainte de intrarea în vigoare a regulamentului ca să evităm pierderile. Pe partea negativă însă, în primul rând există problema interpretărilor variate posibile și și <coughs> diferențe cu privire la înțelegerea acelui ingredient primar. Mai mult decât atât, se cere companiilor să facă anumite schimbări. Nu toate companiile vor fi afectate. Există două cazuri concrete. Uh, companiile vor trebui să facă anumite modificări din cauza acestui regulament nou care afectează o serie de actori implicați și îi afectează și în ceea ce privește obținerea materialului uh, crud, calitatea acesteia obținut din diferite locuri, au nevoie de informații specifice despre proveniența ingredientelor și e vorba și de stocarea acestor materiale, materii prime. Apoi există diferitele sisteme de identificare, de monitorizare cu privire la proveniența materialelor. Trebuie să verifice intern în companie să se asigure uh, de un control al calității și de etichetarea corespunzătoare a originii. De aceea, o perioadă de adaptare până în 2020 e foarte importantă atât pentru noi cât și pentru companii. O mare temere cu care se confruntă producătorii este acest domeniu foarte larg de interpretare. Așa cum am spus, E vorba de definiția ingredientului primar. Se întâlnesc interpretări diferite nu doar în statul membru, ci și între operatori și între autoritățile de control. S-ar putea ca inspecțiile să aibă diferențe. Avem în Polonia diferite tipuri de inspecții, diferiți inspectori Și aceste diferențe sunt grave pentru că s-ar putea să se ajungă la amenzi pentru companii, la costuri mai mari pentru schimbarea etichetării și așa mai departe. De aceea este esențial să existe o interpretare unică a regulilor. de aceea credem că e important ca Comisia să vină cu linii orientative care să dea exemple practice pentru implementarea anumitor dispoziții care să se aplice atât pentru definițiile de bază și ulterior pentru anumite produse concrete. Ar fi foarte bine dacă n-ar conține doar descrieri, ci și exemple, întrebări, răspunsuri și așa mai departe. Operatorii au multe întrebări de ordin tehnic în ceea ce privește aceste reguli. Deci niște linii orientative ar uh, simplifica această situație interpretării pentru toată lumea și deci ar fi o abordare mai unificată pe piața europeană. În concluzie, așadar, în linii mari susținem acest regulament de implementare, are mai multe avantaje decât, decât dezavantaje, dar vine și cu incertitudine majoră în ceea ce privește interpretarea. Nu, mi se pare important să avem o abordare armonizată în întreaga Uniune Europeană când vine vorba de aceste informații de origine. Dorim să se adapteze și, lege- și uh, dispozițiile de la nivel național. Mulțumesc. Îl invităm acum pe domnul Iacob să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri Parlamentului European. În timp ce uh, se rezolvă partea tehnică cu prezentarea, vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Sunt Dirk Jacobs, director general adjunct uh, la Food Drink Europe. Noi avem trei tipuri de membri, avem 25 de federații naționale, 27 asociații sectoriale în Uniunea Europeană, de la cafea, bere, Um, um, brutărie, ingrediente de brutărie, ciocolată și așa mai departe, și 21 de companii de legătură. Dacă ne uităm la industria de alimente și băuturi, suntem cel mai mare manufacturier din Europa în ceea ce privește cifre de afaceri, plus valoare, cât și ocupare, iar Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de alimente din lume și ne mândrim foarte mult cu acest uh, fapt. O mare parte a acestor alimente sunt comercializate pe piața internă. Vânzările din pe piața internă reprezintă 90% din cifra de afaceri pentru alimente și băuturi și comerțul intraeuropean, deci între țări, țările membre ale Uniunii Europene, reprezintă 25 de miliarde de euro anual. Ceea ce înseamnă că lanțul de <clears throat> aprovizionarea este foarte bine integrat și la nivel transfrontalier și o mare parte a comerțului uh, cu, a, uh, cu materii prime, mai ales lapte și așa mai departe, are loc între țările europene și asta este un lucru foarte important, mai ales că se împlinesc 25 de ani în anul acesta de la înființarea pieței unice. 70% din producția agricolă se folosește pentru procesarea de alimente. Deci este o mare dependență între agricultură și prelucrarea de alimente în Uniunea Europeană. <clears throat> Cadrul juridic. S-au spus deja multe lucruri despre acest lucru, dar vreau să vă reamintesc că Parlamentul, Consiliul și Comisia Ați uh, extins deja cadrul legislativ în ceea ce privește etichetarea originii prin uh, rezoluțiile privind protecția consumatorilor și uh, prin aceste prevederi se asigură faptul că consumatorii nu sunt înșelați, există și regime pe, regimuri pe bază de voluntariat și cel mai recent element în ceea ce privește etichetarea originei este extrem de important. Se crede că mediul de afaceri se opune transparenței și uh, informațiilor. Să nu este adevărat. Companiile folosesc din ce în ce mai mult interesul consumatorilor pentru transparență. Dar pentru a face acest lucru trebuie să respecte trei condiții. Trebuie să existe interesul din partea consumatorilor, Um, ceea ce nu se manifestă întotdeauna omogen, trebuie să există o uh, dispoziție de disponibilitate de a plăti pentru aceste informații, chiar dacă există interes, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și trebuie să fie fezabil din punct de vedere operațional în contextul uh, lanțului uh, aprovizionare din pentru cafea, de pildă, e foarte greu de făcut așa ceva. Există foarte multe regimuri pe de voluntariat pe piață care au o Uh, o valoare a exporturilor de 11,5 miliarde anual, deci există foarte uh, mult interes în ceea ce privește aceste, aceste regimuri de uh, origine de etichetarea origine și se dorește și promovarea în alte calități a produselor europene în întreaga lume. Cum am spus, suntem cel mai mare exportator de alimente. Dacă ne uităm la măsurile naționale privind etichetarea de origine obligatorie, s-a început cu Franța, și uh, au fost prezentate ca experimente limitate în timp uh, aceste măsuri. Ne uităm la diversele măsuri și ne dăm seama că există diferențe între acestea în ceea ce privește conținutul, în ceea ce privește calendarul și în ceea ce privește uh, finalizarea acestora cu un raport, cu un fel de evaluare. Primele rapoarte ar trebui să apară până la sfârșitul anului. Deci a venit momentul să vedem care a fost impactul nu numai asupra consumatorilor, dar și asupra comerțului și mediului de afaceri. Dacă ne uităm la impactul acestor măsuri naționale privind asupra comerțului și mediul uh, mediului de afaceri, vedem că acolo unde sunt prezentate ca experimente, impactul asupra mediului de afaceri este imediat. Pentru companiile care au trebuit să-și schimbe lanțul de aprovizionare, care au trebuit să facă schimbări privind etichetarea, transport pentru a se adapta și constatăm, de fapt, uh, Chiar dacă este o clauză de recunoaștere reciprocă în, în, în aceste decrete, nu împiedică renaționalizarea aprovizionării. Am văzut ce s-a întâmplat în Franța, un măcelar a trebuit să uh, importe uh, șunca uh, de pildă, pentru că în Franța nu se pot baza doar, de, doar pe producția locală, produsă din Franța de șuncă și acum uh, se confruntă cu probleme și cu presiuni din um, partea comercianților care cer ca uh, această șuncă de porc să aibă originea în Franța. Deci s-a, am asistat la o scădere a importului cu 20% în unele cazuri și uh, cu o scădere a, cu 20% a profitului pentru aceste companii. Și asta și pentru că schimbările în practicile de aprovizionare trebuie să aibă loc. A existat o segregare a linilor de producție pentru a răspunde cererii din partea unor țări și s-au pierdut contracte. Și să nu uităm că a existat și o anumită ineficiență care creează, de pildă, um, un, uh, o irosire de alimente. Apoi avem un impact și la nivel um, nivelul comerțului intra-european ce duce la o industrie mai puțin eficientă, mai puțin competitivă. Și din această cauză avem prețuri ridicate la materii prime care ar putea să ducă la prețuri mai ridicate la consum și am discutat deja despre uh, prețul uh, pe care îl stabilește comerciantul, până la urmă nu fermierul, nu producătorul, până la urmă nu știm dacă aceste prețuri uh, a materiilor prime vor duce la uh, prețuri uh, crescute la Uh, la nivel final. Apoi, pentru IMM-uri presiunea este mai mare, mai ales la nivel transfrontalier și mai ales și pentru companiile care uh, uh, nu au o varietate de origine pentru materiile prime. Iar Comisia și studiul său de acum câțiva ani a dat deja, a arătat deja că în ceea ce privește produsele de carne, preț, uh, prețurile la producție ar fi, ar, ar, au crescut cu până la 50% și pentru lapte și produsele din lapte până la 45%. Deci uh, acestea era teo, aceste studii erau teoretice, dar acum vedem impactul asupra pieței și asistăm la o descreștere semnificativă a exporturilor uh, Belgiei de lapte din Franța după introducerea decretului francez de 17,7%, de, o descreștere în primele 12 luni după ce s-a introdus decretul. Deci nu e o nimica toată. Același lucru s-a întâmplat și pentru lapte, dar și pentru lapte de praf chiar și pentru exporturile de lapte praf, aproape că au dispărut cu totul. Impactul negativ, deci, s-a făcut simțit după această abordare națională și obligatorie asupra comerțului și consecințele asupra pieței interne. La fel s-a întâmplat cu Germania și relațiile comerciale cu Franța și pot să vă dau și exemple din Suedia, unde exporturile către Franța au scăzut cu 30%. Asistăm, deci, la primele efecte uh, pe piață uh, în termeni reali. Avem uh, și îngrijorări în ceea ce privește um, aspectul juridic și procedural. Uh, Țările trebuie să ofere dovezi în ceea ce privește uh, legătura între calitatea alimentului și țara de origine. Să nicio țară nu a făcut asta. Trebuie să se demonstreze și un efect asupra consumatorului. De, uh, vorbim despre un adevărat interes a, al consumatorilor sau vorbim despre alte obiective. De exemplu, un decret în Spania, de pildă, care spune foarte clar că aplică această metodă din motive protecționiste. Este oare acesta scopul? Apoi, trebuie să analizăm și respectarea statului de drept. Am constatat că unele țări, de pildă Italia, dar și România, au adoptat legislație fără să înștiințeze Uniunea Europeană, ceea ce nu respectă procedurile pe care le avem noi puse la punct la nivel european. Apoi, uh, avem și un element internațional, fiindcă partenerii noștri internaționali nu sunt nici prea mulțumiți. Canada a anunțat săptămâna trecută că uh, vor da judecată Italia la OMC în ceea ce privește decretele uh, instituite. Deci nu, nu este o veste bună nici la nivel internațional. Aceste decrete trebuie să fie înștiințate și la OMC, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Și Apoi, transparența nu este foarte ușor pentru noi să ne dăm seama și să știm unde, se, unde există aceste decrete naționale. Deci există foarte multă confuzie deocamdată. Am vorbit deja despre evaluarea impactului și aceste studii, rapoarte care au fost ignorate până acum, elementele care au ignorat costuri și eh, impactul asupra comerțului internațional, asupra eh, lanțului de aprovizionare european. Apoi, Etichetarea originii ingredientului principal. Nu o să intru foarte mult uh, în detalii, vreau să vă spun doar că sunt de acord cu antevorbitorul meu. Este foarte bine că avem o abordare armonizată în ceea ce privește etichetarea originei ingredientului principal, dar ne așteptăm că asta va, fi, va pune capăt măsurilor naționale, fiindcă coexistența măsurilor europene și uh, naționale este de nedorit și nesustenabilă pentru companii și unele companii care au introdus, care au introdus decretele naționale au spus foarte clar că, uh, că vor întrerupe aplicarea acestora dacă se vor adopta măsuri cu privire la nivel european cu privire la etichetarea originii ingredientului principal. Asta nu s-a întâmplat, dar ne așteptăm să se întâmple acest lucru. Apoi, lipsa de claritate și de orientări. Trebuie să ne ocupăm de asta. Încercăm să uh, avem orientări armonizate ale industriei pentru a putea aplica regulamentul. În concluzie, aș vrea să subliniez faptul că lanțul de aprovizionare european, lanțurile de aprovizionare europene nu se termină la frontieră, nicio țară nu este autosuficientă în ceea ce privește alimentele, deci ne bazăm unii pe alții. Lanț, aceste lanțuri au fost create astfel încât uh, să fie eficiente, eficace, să evite irosirea de alimente și să ducă la durabilitate și la disponibilitatea produselor întreg uh, anul. Dacă dorim să o luăm pe calea măsurilor naționale, atunci vom pierde cel mai important element al Uniunii pe care, care este prezentat de piața internă. Și până la urmă nimeni nu are nimic de câștigat de pe urma acestor abordări naționale. Cu toții vom fi perdanți și uh, vom avea un joc cu sumă, cu sumă zero. Avem uh, un set cuprinzător de prevederi, legislație care evită uh, inducerea în eroare a consumatorilor prin diferite uh, afirmații sau informații pe etichete și în momentul în care se în care se există disponibilitatea de, de a plăti și în care există fezabilitatea operațională, atunci lucrurile merg bine. Deci haideți să promovăm produse de calitate europene pe bază de voluntariat și să colaborăm uh, mai degrabă decât să ne luptăm unii cu alții. Mulțumesc! Acum trecem la următorul vorbitor. Yes, please, 10 minutes. Buongiorno a tutti, uh, avrei bisogno della... Mulțumesc, o să am nevoie de diapozitive. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt Paulo Cara, președintele um, întreprinderii naționale Rizi și vă bucur că am ocazia să vă vorbesc astăzi despre orezul italian și orezul european din perspectiva etichetării. Foarte pe scurt, Ente Naționale Rizi este o agenție publică, economică, uh, supervizată de către ministrul italian uh, pentru agricultură și silvicultură și misiunea noastră este să apărăm protecția națională de orez și de asemenea, prin intermediul centrului nostru de cercetări, să găsim soluții ca să avem o cultură de orez durabilă. Noi considerăm că Suntem reprezentanți uh, ai filierei pentru că bordul directorilor este reprezentant de uh, cultivatori și procesatori de orez. Italia este prima producătoare de orez din UE. Avem 52,20% din toată producția europeană și urmează celelalte țări, Spania, Portugalia, Grecia, Franța, România, Bulgaria, dar uh, producția noastră nu reprezintă decât 0,2% din producția mondială. Una dintre uh, trăsăturile producției uh, italiene este că avem uh, diverse varietăți de orez care au devenit mărci comerciale, că vorbesc despre Carnaroli, Arborio sau uh, Vialone Nano. Vreau să mai amintesc faptul că Uniunea Europeană, prin intermediul Comisiei, a recunoscut cultura orezului european ca fiind un bun public din punctul de vedere al protecției mediului. Orezul cultivat în Uniunea Europeană este un produs considerat durabil din punctul de vedere al protecției mediului și oferă garanții consumatorului uh, în ce privește uh, condițiile de igienă. Noi însă ne confruntăm mult cu orezul importat. Dacă vă aduceți aminte de alertele pe care le-a emis Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentației, ne dăm seama că deseori orezul basmati importat conține reziduri fungicide, ca de exemplu de carbendazin, care este o substanță interzisă în UE. În 2006, sectorul orezului italian și al orezului european uh, s-a confruntat cu o altă problemă, importul orezului din Statele Unite, care conținea uh, urme de uh, organisme modificate genetic. Răspunsul filierei italiene pe vremea aceea a fost că noi am creat pe bază facultativă o marcă care este de fapt reprezentată de acest um, logo cu culorile naționale ale Italiei, astfel încât să garantăm originea, natura și calitatea orezului italian care este vândut de către operatorii italieni. Și această uh, marcă colectivă de orez italian este gestionată de către agenția noastră și uh, Sperăm astfel să putem să răspundem uh, sau să facem față problemelor precum uh, cele cu orezul care conține organisme modificate genetic. Orezul italian și orezul european nu sunt o marfă. Uh, pentru că să nu uităm că orezul nostru are varietăți bine definite, bine determinate, care nu pot să fie înlocuite de varietățile de orez importante. Și să nu uităm că orezul lui nu este folositor pentru a găti risotto. Orezul cultivat în Uniunea Europeană este însă în ultimii ani uh, afectat de importurile cu taxe mamale zero. În ultimii 10 ani importurile au crescut cu 50% și acum uh, jumătate din orezul consumat în Europa este de fapt din import. 25% din orezul importat în Uniunea Europeană provine din țări în care, uh, din motivele pe care le spuneam mai devreme, uh, nu există respectarea drepturilor sociale și civile și nu se respectă nici mediul înconjurător. De pildă, în Cambodgia. Vă invit să citiți documentul pe care Comisia l-a trimis uh, de la societatea Developmental Solutions și în acest document se vorbește despre orez și zahăr și de faptul că în respectivele sectoare se încalcă drepturile omului. Aș vrea să vă amintesc că pe 23 ianuarie aici, la Bruxelles, Internaționale Rizi a organizat cel de-al doilea forum despre orezul european, unde, printre diferitele puncte abordate, s-a vorbit și despre nevoia de a se respecta uh, normele sociale și de drept de muncă, precum și normele de mediu și că trebuie să existe reciprocitate. Și uh, orezul italian uh, suferă de acest fenomen prenumit Italian Sounding, adică uh, sună ca și cum ar fi italian. Vă dau acest exemplu, așa numitul Arborio Rice, dar de fapt în acest pachet nu se află o varietate de orez italiană, Arborio este și o marcă, cum v-am spus, și de fapt în această cutie nu se află un orez cu care poți să faci risotto, ci mai degrabă, așa cum se vede în fotografie, uh, orezul acesta este mai degrabă folosit ca și garnitură. Am vorbit despre toate aceste aspecte ca să ajung la concluzia intervenției mele, afirmând că producătorii italieni, în marea lor majoritate, sunt pentru uh, indicarea originii pe etichetă uh, obligatorie și, de asemenea, o, chiar și o mică parte a producătorilor um, nu consideră că acest tip de etichete vor rezolva toate problemele, sunt totuși în favoare. Și aș vrea să vorbesc despre faptul că um, procesatorii de orez italian uh, sunt mai degrabă pentru o indicare voluntară a originii pe etichetă. Mulțumesc! Grazie anch'io. Mulțumim și noi. Acum are cuvântul doamna Nicola Copulu din partea Comisiei Europene. Oh. Thank you very much, uh, Madam. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitație. Îmi bucur că avem ocazia să discutăm acest uh, subiect. Iată că actul a fost adoptat cu puține zile în urmă și am uh, putut auzi astăzi mai multe lucruri despre acest act de implementare, ce impact are, ce obiective sunt urmărite, ce așteptări au producătorii, consumatorii și despre obligația de etichetare la nivel european. Cred că ar fi bine să ne ducem aminte ce a stat la baza acestui act. La urmă a venit ca rezultat unor discuții intense care au început încă în subcomisia anterioară și când a fost adoptat acest regulament, etichetarea în origine a fost unul din punctele esențiale și unul din cele mai controversate. Și existau păreri împărțite atât în Parlament cât și în statele membre. Până la urmă, compromisul la care s-a ajuns s-au întărit regulile în UE. Avem pentru prima dată definiții pentru etichetarea de origine, vorbi, vorbim de codul VAMAL și am introdus și o etichetare obligatorie pentru anumite tipuri de carne. S-a vorbit despre etichetare obligatorie la alte categorii de alimente, însă acest lucru nu s-a păstrat și comisia a venit cu o serie de rapoarte examinând fezabilitatea etichetării obligatorii pentru alte tipuri de alimente, în special cărnuri și lactate și ingredientele principale ale alimentelor procesate. Rezultatul acestor raport, așa cum a fost menționat și de Dirk, a fost că, da, etichetarea de origine e pozitivă, sporește transparența pentru consumator și are repercusiuni pozitive, poate ajuta la vânzarea producției locale interesul în uh, alimentele produse local, dar ar, poate avea și costuri mai mari, o sarcină administrativă mai mare. De aceea, Comisia a concluzionat că o combinație între sistemul actual pentru anumite materii prime, combinată cu sistemul voluntar de etichetare din UE, reprezintă un bun set de reguli care pot oferi transparență pe piață. Un alt uh, element ce n-a fost obligatoriu a fost o altă regulă introdusă care a urmărit să se asigure că atunci când acest tip de etichetare este folosit pentru promovarea produselor pe piața europeană, că nu induce în eroare consumatorii și că dă informații corecte, adevărate. De aceea, acest regulament a introdus cerința ca în cazul de etichetare de origine voluntară să se indice de asemenea și originea ingredientului primar dacă acesta diferă de originea produsului final sau să indice pur și simplu că există o diferență fără a menționa detaliile. Să spună doar că originea elementului, ingredientului primar nu e aceeași. Și acest act de implementare urma să fie adoptat încă în 2013 ca să se aplice din 2014 încolo ca și restul regulamentului. A fost însă adoptat abia în urmă cu câteva zile, o întârziere semnificativă așadar, din cauza convers, com, uh, controverselor legate de subiect, a opoziției cu care s-a confruntat Comisia și a faptului că trebuie să găsim o so- altă soluție. Acest act de implementare se va aplica din 2020 Există această perioadă tranzitorie pentru că operatorii să se poată adapta noilor reguli și dă și o anumită flexibilitate. Stabilește o listă de zone geografice la care se poate referi eticheta și spune și în ce fel se prezintă aceste informații pentru a ne asigura că informațiile rămân vizibile și că însoțesc întotdeauna eticheta produsului final. În ciuda adoptării acestui act de implementare, rămânem cu uh, măsurile naționale. O serie de state membre, vreo șapte, ne-au notificat și au adoptat reguli naționale care cer o etichetare obligatorie a elementelor din carne, lapte și lactate. Acestea au fost măsurile de care a fost notificată Comisia. Aceste măsuri au avut un caracter experimental pe o perioadă limitată. Majoritatea acestora vor uh, expira cel târziu în 2019, iar statele membre s-au angajat să dea Comisiei un raport care să explice ce impact au avut aceste reguli naționale pentru consumator, dar și cât privește piața unică și comerțul în general. Odată ce vom primi aceste rapoarte, le vom examina cu atenție și apoi rămâne să vedem ce presupune acest lucru cu privire la viitoare politici europene. Aș dori să mai precizez un lucru. Măsurile naționale vor expira și nu vor continua în mod automat. Dacă un stat membru dorește să continue cu astfel de măsuri, e necesar să ne notifice încă o dată. E drept că nu toate statele membre au făcut acest lucru și această evoluție arată foarte clar discuțiile pe care le-am avut acum câțiva ani. Statele membre care își doreau o etichetare obligatorie și care au fost dezamăgite de textul Comisiei și de întârzierea adoptării actului de implementare au uh, impus reguli naționale. Dar asta, după cum spuneam, nu reprezintă în toate statele membre. Cam atât din partea mea, nu înainte de a mai adăuga că uh, Comisia va lucra împreună cu statele membre pentru a da clarificările necesare pe uh, subiecte interpretabile care au apărut cu privire la acest act de implementare. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor și acum începem discuția. Întrebări așadar. Am o serie de nume aici. Cine mai dorește poate lua cuvântul. Domnul Erbdoș, vă rog. Mulțumesc. Dragi colegi. În ceea ce privește acest text, a fost uh, susținut de o mare parte dintre deputați și așteptăm din partea Comisiei și statelor membre să facă posibil un uh, comerț calitativ de miere și să uh, contracareze abuzurile și frauda în domeniu, mai ales uh, ale comercianților din afara Uniunii Europene. Există mulți comercianți care amestecă mierea și induc astfel în eroare. Îmi spune un prieten că situația nu s-a îmbunătățit, din contră, se înrăutățește. Sunt amestecate produse de altă proveniență cu produse europene și atunci aceste produse falsificate, provin de fapt din China, sunt amestecate cu produse europene și se ajunge la situația în care un ulei de, de scuze, o mierea de salcâm din Ungaria e mai ieftină decât mierea obișnuită. Și dacă lucrurile continuă astfel, va fi foarte greu pentru uh, acest domeniu. Ce reguli trebuie respectate, ce legislație trebuie respectată astfel încât producătorii din Europa să poată oferi produse europene. Dacă am înțeles eu bine, aceste etichete de proveniență se pot introduce pe bază voluntară. Ce altceva trebuie să facem pentru a îndepărta de pe piața europeană aceste produse de miere falsificată? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Evans. Mulțumesc, vreau să mulțumesc experților și să vă vorbesc despre orez, despre care ne-a explicat foarte bine domnul Cara. Pe noi ne îngrijorează foarte mult acest subiect. Eu și uh, domnul De Castro i-am scris, doamne comisar Wallström, am uh, trimis uh, întrebări parlamentare, i-am scris pe, în ianuarie, ni s-a răspuns în aprilie, uh, i-am scris în aprilie, ni s-a răspuns în mai și uh, am reușit să smulgem de la Comisia Europeană o acceptare a faptului că grupului de lucru, a ceea, ce ne-a spus grupul de lucru Copaco, ca de mult timp uh, există clauze de salvgardare în acordurile cu Cambodgia, Myanmar, Mercosur, uh, și totuși să nu uităm că acest sector e foarte sensibil și a fost foarte uh, afectat de acordul totul în afară de arme, iar efectele acumulate de care vorbește Comisia Europeană au avut uh, au fost devastatoare. Și vreau să vă întreb un lucru. Vi se pare că etichetarea de origine made in Spain, făcut în Spania sau în Italia și mai departe, ar fi suficient în sine sau ar fi poate bine uh, să avem un program uh, special uh, în cadrul regulamentului de promovare, fiindcă dacă nu facem acest efort de promovare pentru ca publicul să știe care este originea orezului, degeaba scriem fabricat în Italia dacă nu exist, dacă nu sunt suficient de motivați consumatorii. Și încă o întrebare. Vi se pare că mai avem timp să salvăm acest sector, vă spun că eu, ca spaniolă, am văzut că uh, a dispărut pur și simplu orezul în, uh, în regiuni din uh, Valencia, de pildă, și mă îngrijorează faptul că suntem atât de în urmă în ceea ce privește cultivarea uh, orezului, că regiuni ca uh, Mursia, um, uh, Andal- Andaluzia și Catalunia nu mai au aproape nicio șansă în ceea ce privește cultivarea orezului. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Andriu. Mulțumesc, domnul președinte. Nu mă surprinde răspunsul comisiei ne-am obișnuit de-a lungul uh, lunilor și uh, întâlnirilor pe care le-am avut cu astfel de răspunsuri, dar uh, sunt uimit, îmi pare rău că spun lucrurile pe șlau, de această lipsă de consecvență. Am avut o dezbatere în Parlamentul European, de care nu a ținut cont deloc în activitatea dumneavoastră. Și faptul că nu s-a făcut o evaluare a experiențelor din cele 8 teritorii din Europa mă lasă cu gura căscată. Să, să nu uh, uităm astăzi că uh, o să uh, murim cu brațele în sân. Avem uh, probleme climatice, avem și site-ul Iuca care permite să identifice produse și mai departe. Tehnologia avansează rapid și Comisia îmi pare rău că spun lucrurile pe șleau, trebuie să facă și ea ceva, fiindcă lucrurile sunt urgente, consumatorii sunt foarte exigenți în ceea ce privește originea. Adevărat a spus uh, că arată studiile acest lucru, dar nu numai în ceea ce privește originea, ci în ceea ce privește alcătuirea alimentelor și uh, legătura între alimente și sănătate. Există boli emergente, există probleme de obezitate, supraponderea uh, de greutate excesivă, probleme cu pancreasul și așa mai departe. Uh, deci e urgent să se accelereze acest proces. Iată ce vreau să vă spun, domn președinte, îmi cer scuze, dar astăzi trebuie să spunem aceste lucruri, fiindcă a venit vremea să ne dăm seama cât de urgent este acest subiect și uh, dacă uh, aceste opt experiențe au dat rezultate, acum se evaluează rezultate și rezultatele rezultatelor pentru a face propuneri, însă uh, cetățenii mm, sunt exigenți și vor să trecem, să, să ne mișcăm mai repede și poate ar fi nevoie de o petiție pentru a se spune cetățenii că trebuie să ne grăbim. Trebuie să ne grăbim, nu e vorba de o chestiune minoră. Îmi cer scuze pentru această intervenție, doamnă președinte, însă trebuie să ne trezim la realitate, fiindcă e vorba vorba de origine, dar nu numai de origine, nu e vorba de origine, e vorba de informațiile pentru consumatori, e vorba de ce doresc consumatorii de la noi și suntem aici pentru a reprezenta și vreau să vă spun, uh, doamnă reprezentată a Comisiei, că este vorba de o chestiune foarte importantă și trebuie să ne mișcăm rapid. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman! Am vrut să vorbesc despre orez și să mă refer la ce a spus doamna Heranți. E adevărat că indicarea originii poate să fie o idee bună, dar problema fundamentală constă în faptul că noi uh, importăm din țări care, de fapt, uh, nu ar trebui să constituie uh, surse pentru ce importăm noi. În urmă cu câteva luni am vizitat Cambodgia și sunt absolut de acord cu dumneavoastră că Cambodgia nu este o țară democratică, dar și mai rău, și mai rău pentru noi, dar mai, mai bine pentru ei este o țară care are o rată de creștere economică foarte mare, deci nu mai e normal să importăm orez cu taxe vamale zero. Nu trebuie să așteptăm ani la rând înainte să schimbăm tarifele vamale. Eu întotdeauna am apărat uh, programul Totul în afară de arme, dar uh, Cambodgia, ca și alte țări din sudul Asiei, nu mai au nevoie de acest program pentru că importurile din aceste țări pun mari probleme producătorilor europeni și faptul că importăm orez și alte produse cu taxe vamale zero nu mai nu mai poate să, se, să continue acest sistem. Doamna Kadenbach? Mulțumesc mult pentru explicații și prezentări. Mă alătur uh, direct colegului Dorfman. Trebuie să vedem proiectul de ansamblu al Uniunii Europene. Des vorbim pe căprării politică, de sănătate, agricolă, piață unică și așa mai departe. Și discutăm separat. Dar iată că întrebările discutate astăzi sunt de așa natură că nu pot fi discutate separat. Cred că tocmai etichetarea produselor poate duce, pe de o parte, fără a fi protecționiști, să ajutăm consumatorii dându-le ocazia să decidă, să fie informați, să ia decizia informat. Produsul vine din cutare regiune și eu, consumator, vreau să ajut să fie o cale de transport cât mai scurtă până la locul unde mă aflu, să știu că ajut locuri de muncă în regiune, că se respectă problemele de mediu și să decid astfel prin achiziția mea să promovez o anumită regiune. Dar pot face asta numai atunci când știu din ce regiune provine un produs. Dacă în scopul politicii de coeziune, climă, mediu și comercială, dacă ne gândim în spiritul acestor politici, avem nevoie de această etichetare. Altfel, ca uh, în calitate de consumator, nu știu cum să iau aceste decizii și asta nu ține de protecționism. E vorba strict de a spune foarte hotărât eu, consumatorul cu tare, vreau să ajut o anumită regiune, vreau să promovez o regiune care e apropiată. Deci cred că avem nevoie de mai mult decât etichetare voluntară. Avem nevoie de o etichetare care ajută pe consumatori în luarea acestei uh, decizii. Uh, uh, Mulțumesc. Domnul De Castro. Grazie. <laughs> Mulțumesc, stimată colegă. Aș vrea doar să adaug câteva uh, reflexii. Carin uh, chiar mi-a luat vorba din gură. Trebuie să permitem consumatorului să aleagă în cunoștința de cauză. Nu trebuie să îl influențăm ci să-i permitem, cum spuneam, să aleagă în cunoștință de cauză. Subliniez acest lucru care a fost amintit și de prima parte a um, audierii, unde s-a vorbit despre anumite uh, etichete care influențează alegerea consumatorului, ca de exemplu etichetele de tip semafor, pentru că acestea uh, induc un anumit com- comportament, dar acesta este un alt subiect. Adaug și acum adresez comisiei, eu apreciez uh, munca comisiei, comisarul Andrucachis a făcut pași în direcția cea bună, însă munca pe care am făcut-o în această instituție, la Comisia de Agricultură, dar și uh, în plenară, în ceea ce privește um, etichetele. Din păcate nu s-a ținut prea mult cont de munca noastră. Colegul Andrieu a spus acest lucru foarte clar trebuie să permitem consumatorului să aleagă și să dăm informații consumatorului. Din acest punct de vedere, printre altele, putem să facem multe alte lucruri. Cei care produc conserve de roșii din Spania, din Portugalia, din Italia, deseori se află într-o situație de distorsionare a concurenței pentru că sunt producători care cumpără roșii din China, dar după aceea vând conserve fabricate în Italia sau în Spania. Dacă am avea indicarea obligatorie a originii pe etichetă, ar exista o schimbare, da, reglementată la nivel european. Însă să ținem cont de experiențele pe care deja le avem. În 8 țări deja s-au făcut asemenea experiențe, deci eu cred că trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri cu, într-o mai mare măsură. Și uh, aș vrea să pun o întrebare uh, reprezentantului uh, um, Asociației Europene. Ați vorbit despre 45.000 de locuri de muncă. Eu nu știu ce calcule ați făcut, dar mi se pare că aceste cifre sunt excesive. Eu știu că în această instituție am dezbătut de multe ori despre acest subiect. Evident că părerile sunt împărțite. Însă trebuie să ajungem la o convergență de o puncte de vedere ca să ținem cont, în primul rând, de ce doresc cetățenii și consumatorii. Mulțumesc! Thank you very much, Mulțumesc, dragi colegi, pentru comentarii și întrebări. Acum dau cuvântul oaspeților noștri să răspundă la întrebări sau să facă observații. O să încep invers. Să încep cu comisia? Uh, Vreau să răspund uh, comentariilor uh, făcute cu privire la miere, amestecul de miere chinezească cu miere europeană. Principiul este că toate alimentele sigure pot fi comercializate în Uniunea Europeană. Nu putem să folosim o etichetare a origine ca un instrument uh, ce poate fi considerat uh, barieră tarifară în calea comerțului. Introducând această etichetare obligatorie, nu putem spune că scopul nostru este să uh, interzicem comercializarea mierei chinezești. Dacă produsul este sigur, poate fi importat, importat și comercializat. Însă, în momentul în care se folosește acest produs, trebuie ca consumatorii să primească informațiile necesare pentru a putea ști dacă cumpără un produs european sau un produs chinezesc. Și asta ar trebui să fie scopul tuturor obligațiilor de etichetare. Apoi, uh, aș vrea să spun câte ceva în ceea ce privește cele spuse de domnul Andrieu, nu cred că ați fost prea brutal, ați vorbit pe șleau, dar poate că nu ați avut dreptate în legătură cu tot ce a spus. Trebuie să țineți cont, să înțelegeți frustrarea, adică să înțelege frustrarea mm, din partea cuiva care crede în transparență și în rezultatul pozitiv al informațiilor de origine, dar uh, trebuie să fie înțelese lucrurile în anumit anumit context. De ani de zile, din 75, etichetarea originii a fost considerată de Curtea Europeană de Justiție ca fiind un obstacol în calea pieței interne. Deci până acum asta a fost poziția Curții Europene și a cadrului juridic în care o, ne desfășurăm de activitatea în Uniunea Europeană. Și atunci înțelegeți că lucrurile au evaluat extraordinar la nivel juridic, dar și la nivel politic în ultimii ani în Uniunea Europeană. Există foarte multă deschidere în ceea ce privește informațiile de origine. Deci progresul care s-a făcut uh, de curând este cu adevărat revoluționar. Și avem deja probleme, așa cum a spus și dumneavoastră, reacțiile Canadei și așa mai departe. Și chiar dacă sunt gata să răspundă așteptărilor, suntem gata să răspundem așteptărilor cetățenilor, totuși noi funcționăm pe baza legislației existente și trebuie să ținem cont de interesele consumatorilor, a pieței interne, și a comerțului internațional. Deci nu e atât de simplu, nu e atât de simplu pentru comisie să introducă uh, etichetarea obligatorie a originii pentru toate alimentele, iar acest act de punere în aplicare, care nu este nici măcar uh, un caracter obligatoriu privind uh, etichetarea originii, este vorba despre este o etichetare obligatorie care este generată de o etichetare pe bază de voluntariat. A durat patru ani nu pentru că comisia nu a vrut să-și uh, îndeplinească obligațiile, juri, obligațiile Um, legale, ci pentru că exista foarte multe controle și până la urmă legiuitorul trebuie să fie cel care, care hotărăște și orice uh, act de, de punere în aplicare trebuie să fie aprobat de statele membre. Deci trebuie să ne asigurăm de fiecare dată că statele membre și colegiuitorul sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Iată de ce durează lucrurile și, uh, bineînțeles, vom analiza uh, rapoartele, însă n-am primit niciun raport de la statele membre până acum, dar uh, de îndată ce uh, Vom primi rapoarte, bineînțeles, le vom analiza cu mare atenție. Mulțumesc. Domnul Cara? Răspund la signora... Vreau să răspund. E adevărat că există motive de îngrijorare pentru sectorul nostru și, așa cum am spus, pe 23 ianuarie, în cadrul Forumului European despre orez, Um, eu sunt destul de optimist în general. În 2013 deja s-a vorbit despre problema importurilor cu taxa vamală zero, dar datorită eforturilor pe care le-am făcut împreună cu Franța și cu Spania, uh, am reușit să demonstrăm și cu ajutorul Comisiei că ceva nu funcționa în ce privește importurile cu taxa vamală zero însă cheia de bolt a fost acest document pe care vi l-am menționat, pentru că ei au trebuit să verifice consecințele acordurilor uh, uh orice în afară de armă, arme și au arătat că în sectorul zahărului existau nenumărate încălcări ale drepturilor civile, ceea ce înseamnă că ceva chiar nu funcționează. Are dreptate domnul Dorfman atunci când spune că Cambodgia nici măcar nu are dreptul să mai fie considerată o țară cu venituri mici. Și noi nu uităm că în aceste țări există și interese europene pentru a construi unități pentru transformarea orezului. Noi, în urmă cu câteva luni, am trimis uh, o avertizare la OLAF și anume că pe mai multe uh, site-uri americane apar reclamații din partea asociațiilor de producători uh, cambogeni care se plâng de faptul că se comit fraude. Însă trebuie să continuăm să lucrăm și să ținem cont de toate aceste elemente. Eu cred că trebuie să existe și există în continuare posibilitatea de a salva acest sector, deoarece, repet, un exemplu de numitor comun. Să vedeți de ce uh, cultura orezului este foarte importantă din punct de vedere ecologic. Pentru că se face la uh, um, sursa, uh, la um, izvoarele, mă scuzați, uh, fluvilor importante. Și în plus, datorită faptului că se cultivă orezul, apa sărată nu poate să inunde uh, teritoriile din um, estoare. De aceea, vedeți, are o mare importanță din punctul de vedere al mediului dincolo de problema etichetei, că este facultativă sau obligatorie, vi s-a amintit și de nevoia reciprocității în ce privește uh, standardele sociale și de mediu. Noi credem că ar trebui să uh, revizuim și toleranța la import și s-a mai vorbit despre nevoia de a face o campanie promoțională în plus față de cea pe care o autorizează regulamentul european. Iar în ce privește orezul italian, acum că noi am uh, soluționat uh, anumite chestiuni tehnico-administrative, cred că vom face o campanie pe termen lung pentru a conștientiza publicul uh, în legătură cu calitatea produselor italiene. Uh, uh, mulțumesc, domnule Iacobs. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru aceste întrebări interesante cărora o să încerc să le răspund în uh, rezumatul meu de răspuns toată lumea este de acord cu mai multă transparență, bineînțeles. Și noi suntem pentru. Problemele apar în momentul în care se duce la segregarea producției, la mai multe alimente irosite, la creșterea prețurilor, la alimente prețurile, prețurilor la materii prime. Deci iată de ce lucrurile devin mai complicate în anumite aspecte și suntem într-o situație fără ieșire câteodată în acest sens. Iată de ce este foarte important să analizăm mai detaliat aceste măsuri naționale și, bineînțeles, recomandăm um, ca Comisia să facă asta în mod uh, armonizat pentru a nu avea opt rapoarte diferite și opt metodologii de monitorizare a impactului asupra consumatorilor și mediului de afaceri și a industriei. Este important să recunoaștem faptul că nu e vorba doar de um, informații oferite pe etichete din punctul de vedere al companiilor, este vorba despre sistemul uh, subiacent uh, de controle și așa mai departe. Dar dacă este interesul consumatorilor și dacă se dorește plata suplimentară și dacă există um, fezabilitate, viabilitate operațională, atunci mediul de afaceri este gata să facă acest, uh, aceste schimbări, fiindcă este conștient de avantajele pe piață. Deci um, ar trebui să vedem cum putem ajuta acele sectoare care se confundă cu greutăți economice. S-a vorbit despre orez, uh, lapte, Așa am spus și mai devreme, așa nume că agricultorii și agricultura și prelucrarea merg mână în mână, deci ar trebui să ajutăm pe fermieri în acest sens. Dar este etichetarea originii răspunsul cel mai bun. Ar trebui să, să punem mai mult impact pe promovarea produselor de înaltă calitate pe care le avem în Uniunea Europeană față de restul lumii, decât să avem această discuție internă pe piața unică. Mulțumesc, domnule Iacobs, doamna Koslovska. Bardzo dziękuję. Ja Mulțumesc. Sunt de acord cu ce s-a spus. S-au făcut multe studii de piață, s-a analizat așteptarea, așteptările pe care le au consumatorii, toată inovația se face ținând cont de aceste aspecte, deci noi ținem mereu cont de așteptările consumatorilor. Important este ca orice regulă, orice legislație introdusă în domeniu să fie ușor de implementat pentru toți operatorii și nu doar de câțiva mai avansați. Criteriile trebuie să fie clare, să nu conțină surprize pentru companii și textul trebuie să fie echilibrat. Dacă s-ar lucra mai echilibrat, atunci ar putea deveni obligatoriu pe viitor. Deocamdată e voluntar. Așa cred eu că ar arăta un sistem ideal, declarare voluntară, dar unitar. De fapt, aplicarea regulamentului 1169, asta e soluția. Mulțumesc tuturor, mulțumesc vorbitorilor și acum pentru concluziile ale acestei zile, îl invit pe domnul De Castro să aibă cuvântul final. Vă rog, mulțumesc. De fapt, nu am cine știe ce concluzii de tras. Mulțumesc tuturor celor care au participat și celor care au luat cuvântul. Am ascultat diferite puncte de vedere despre acest subiect foarte important, dar în același timp foarte delicat în ce privește indicarea originii produselor agricole și alimentare. Noi ne dorim ca dorința plenare a acestui Parlament uh, să fie îndeplinită cu o proximă ocazie prin intermediul propunerii legislative a Comisiei. Suntem convinși în același timp că acest subiect trebuie să fie discutat mai în profunzime. Există, cum spuneam, diferite puncte de vedere deci cred că astfel de inițiative în colaborare cu Comisia de Mediu și um, cooperarea între Comisia de Mediu și Comisia de Agricultură ar permite să abordăm și alte aspecte care să uh, ajute uh, consumatorii să aleagă cunoștința de cauză. Și noi vrem să întotdeauna să uh, îi ajutăm pe cetățeni și pe consumatori. Nu mai am nimic de adăugat. A fost o după amiază importantă. Luni după amiază, spun invitațiilor noștri, nu este ziua cea mai uh, um, bine aleasă ca să organizeze asemenea audieri, pentru că majoritatea membrilor vin în general luni seara la Bruxelles, de aceea nu au fost așa de mulți participanți. Oricum, încă o dată vă mulțumesc, o seară plăcută!